Uh, so good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor, cred că vom uh, începe. Din păcate nu foarte mulți raportori din uh, umbră sunt alături de noi. Din fericire, raportorul este alături de noi, Denis de Jong. Uh, vă invit, v-aș invita să veniți mai în față, acum este probabil prea târziu. Uh, Domnul Cornel o reprezintă pe domnul Schwab. Doamna Prendergast nu este prezentă, deci nu știu cine va reprezenta pe socialiști și democrați. Domnul Roșvar este, pre- este prezent. Doamna Riule nu, eu îl uh, reprezint pe domnul Bielan astăzi. Deci echipa de rezervă este foarte bine prezentă. O salut și pe doamna Van Predi de la Direcția Justiției și Afaceri Interne Unitatea pentru Consumatori și Piață. Bine ați venit și aduc aminte tuturor și să nu uit să spun bun venit audienței noastre de pe internet. Spun bun venit tuturor entuziaștilor și vă aduc aminte că avem această foaie informativă. Cei de pe internet uh, se pot înscrie, înregistra pentru a primi în fiecare lună comunicările comisiei noastre. Raportul pe care îl discutăm acum este din proprie inițiativă, un raport uh, dorit în mod special de coordonatori pentru a aborda câteva elemente de înșelare a consumatorilor și așa mai departe, știm foarte bine că există o legătură și cu activitatea Comisiei din punctul de vedere al uh, consumatorilor, cu practicile publicitare înșelătoare. Domnul Denis de Jong ne va prezenta proiectul de raport. Îl vom asculta pe dumnealui, după care raportorii din umbră. Mrs. Ruler, Mrs. Ruler has arrived. Văd că și doamna Rula a sosit, însă deocamdată nu a venit nimeni din partea socialiștilor și democraților. Doamna Styler, dacă doriți să deveniți uh, raportoare din umbră, sunteți binevenită. Denis, acum îți dau ție cuvântul pentru a ne prezenta ideile. Îți mulțumesc, Malcolm. Este o plăcere pentru mine să prezint acest raport și voi începe cu un uh, caz concret care a venit în fața noastră. prin uh, uh, punctul de contact național antifraudă. Este, există o companie Road Business Group, de fapt este un grup de societăți care a primit diferite plângeri din partea unor societăți care au devenit victime ale practicilor uh, societății respective. Ideea este că societățile comerciale respective care deveniseră victima, li s-a cerut să uh, verifice datele pentru ghidul uh, afacerilor europene, un ghid în care urmau să fie trecute. Aș dori să vă spun că și eu, în calitate de europarlamentar, primesc deseori asemenea cereri să verific dacă datele din registrul respectiv sunt corecte și eu răspund întotdeauna că sunt corecte sau nu și adaug întotdeauna că acest lucru nu trebuie înțeles ca eu să fiu înscris pe, pe lista lor. Uh, societatea respectivă a dat o declarație cum că datele sunt uh, corecte, dar a inițiat un contract uh, timp de 3 ani, 175 de euro pe an pentru a fi menționat în registrul respectiv. Aspectul interesant al acestui caz uh, nu este practica în sine, pentru că aceasta este bine cunoscută, ci faptul că aceste contribuții uh, erau făcute către un uh, cont bancar din țările de jos, însă din contul bancar respectiv, banii Uh, retrași, apoi ajungeau în regatul NIT, în Spania, în Ungaria și în România. Beneficiarii fiind societăți înrudite cu conturi offshore. Deci întregul uh, complex a devenit uh, internațional și pentru a complica situația și mai mult, grupul de societăți care se află în spatele acestui registru al afacerilor europene avea un call center care funcționa în uh, România și 500.000 de euro au fost uh, transferați uh, unui număr de persoane din uh, România, persoane care probabil lucrau în call centerul respectiv. Deci situația este foarte, foarte complicată și pentru autoritățile de pune, de pune în aplicare a legii este foarte dificil să trateze o asemenea infracțiune și apoi situația a fost complicată de faptul că victimele proveneau din tot mai multe state, învinuiții proveneau din, tot, din foarte multe state, ceea ce îngreuna inițierea unei investigații, unei anchete. Deci, în, în asemenea situație vedem cât de dificil este să înțeles ce se întâmplă și cred că putem face mai multe lucruri pentru a îmbunătăți colaborarea între statele membre când vine vorba de asemenea infracțiuni. Nu este un fenomen uh, lipsit de importanță din punct de vedere economic. Uh, din contră, în țările de jos uh, se discută de o sumă pierdută de societățile comerciale de 400 de milioane de euro în fiecare an Chiar dacă sumele sunt mici, acestea dacă se tot adună, ajung la o sumă importantă și orice bani uh, furați de infractori sunt bani pierduți. Și această cifră pentru țările de jos, dacă este multiplicată la nivelul Uniunii Europene, ajungem la miliarde de euro, nu știm exact care este cifra concretă, dar este o cifră mare. Ce propun în raportul meu sunt în primul rând câteva măsuri pentru a consolida prevenirea, de exemplu schimbul de informații între statele membre, însă pentru acest lucru este nevoie de crearea unor puncte uh, de contact în fiecare stat membru. Există un asemenea centru în țările de jos și este foarte important pentru oamenii de afaceri care deseori uh, sunt foarte afectați de ceea ce se întâmplă. Uh, au uh, sentimentul că nu sunt buni oameni de afaceri pentru că nu au înțeles la timp că, se, că au de face cu practici uh, criminale. Eu am vizitat acest centru din țările de jos, unde am uh, ascultat înregistrarea unei convorbiri uh, telefonice. Am auzit un om de afaceri plângând spunând că a fost uh, intimidat, a fost umilit de, această, de ceea ce i s-a întâmplat și centrul respectiv l-a putut uh, ajuta, sfătuindu-l să nu plătească, să nu plătească, să nu plătească. Acesta este mesajul principal care trebuie transmis și, în plus, să înregistreze cele întâmplate, să păstreze datele și informațiile respective care vor ajuta și autoritățile pentru a ajunge uh, să înțeleagă că nu este vorba de un incident, ci de lucruri repetate. Apoi, avem nevoie de o cooperare între sectorul public și cel privat, o colaborare foarte utilă în acest domeniu, pentru că trebuie să lucrezi îndeaproape cu angajatorii, cu organizațiile patronatului, trebuie profitat de expertiza acestor asociații și este o abordare pe care o recomand și celorlalte uh, state membre. Avem nevoie de o listă neagră a acestor uh, societăți, mai ales dacă sunt active mai multe state membre. Europol trebuie să încheteze această piață, trebuie să vedem care este rolul intermediarilor între, între ghilimele, băncile, furnizorii de internet, de servicii de telecomunicație și așa mai departe, pentru că uh, cu toții trebuie să recunoască că fac parte din această problemă. Când vine vorba de punerea în aplicare a legii, am menționat deja că autoritățile publice nu doresc să se ocupe de această problemă pentru că volumul de muncă este imens, să găsești dovezi este foarte greu și nu, prioritatea nu se află la nivel național. Drept urmare, cred că este nevoie de un anumit nivel de acord între statele membre, Comisia Europeană eventual ar putea pregăti niște linii directoare despre respectarea legii din acest punct de vedere. În plus, avem nevoie de sancțiuni. Trebuie să ne asigurăm că asemenea practici sunt pedepsite conform legii. Uneori este foarte dificil pentru autorități să găsească referința necesară Uh, fraude sau alte infracțiuni, deci este foarte greu să încadrezi această practică în codurile existente. Dreptul mare în anumite state, cum este Belgia și dacă nu mă înșel și Austria, există legi specifice care guvernează asemenea tipuri de infracțiuni, lucru care ușurează viața um, autorităților. Um, înregistrarea companiilor este foarte importantă trebuie să ne dăm seama că dacă există asemenea uh, practici uh, ilegale, ele sunt mai, uh, sunt mai sunt recunoscute cât mai repede. Uh, societățile de recuperare a, a datorilor, așa numitele agenții de recuperatori, ar trebui să fie controlate mai bine pentru că au un uh, rol foarte important în aceste practici și în plus ar lipsește până acum un uh, um, o, un mecanism de rezolvare a litigiilor. Un alt element foarte important este cooperarea internațională, pentru că frontierele europene sunt depășite de acest uh, fenomen. V-am, am amintit în uh, raportul meu un uh, grup de lucru neoficial internațional, care este foarte important, pentru că știm foarte bine că există unele legături uh, care merg până în uh, Nigeria, deci problema nu poate fi rezolvată doar în Europa, trebuie să colaborăm și cu Canada, de exemplu, cu Canada, cu Statele Unite ale Americii și așa mai departe. Din păcate, nu am mai avut suficient spațiu pentru a spune câte ceva despre publicitatea comparativă și mi s-a părut că ar fi mult mai important să profit de spațiul acordat raportului meu, care oricum este puțin mai lung decât uh, este, se obișnuiește, să mă ocup de problemele pe care tocmai le-am amintit. Desigur, când uh, vor fi propuse amendamente, nu o să am absolut nicio problemă. Probabil chiar eu voi propune câteva amendamente referitoare la situația din publicitatea comparativă calendarul. Ultima variantă a calendarului pe care o am eu la dispoziție și secretariatul poate confirma dacă sunt corect sau nu. Deci 18 iunie este, la ora 12 este data limită pentru depunerea amendamentelor. După pauza de vară le vom discuta pe data de 5 septembrie. amendamentele, discutarea amendamentelor de compromis va avea loc pe 25 septembrie în 26 septembrie vom vota și în, octom- în comisie și în octombrie cred că vom ajunge cu acest raport în plen. Și Marco mă poate corecta dacă uh, mă înșel. Mulțumesc. Tocmai ne consultam în legătură cu asta. Am avut uh, ocazia să ne discutăm uh, uh aceste amendamente, dar ideea era ca pe 8 uh, și 9 să le mai discutăm și apoi uh, în plenară în septembrie. Oricum, putem să ne gândim să le strecurăm din nou uh, în discuție noastră pe 8 și 9 iulie. Oricum, mulțumesc pentru toate aceste explicații care, cred eu, au fost uh, uh foarte clare. Ca întotdeauna când avem de face cu rapoarte din proprie inițiativă, raportorul trebuie să fie foarte concis, așadar există ocazia de a adăuga valoare uh, raportului prin a sublinia anumite aspecte care țin de uh, alte domenii. De aceea, rolul raportorilor din umbră la aceste rapoarte este foarte important. Am văzut ce s-a întâmplat și cu amendamentele pe care am discutat la raportul domnului Fox în această dimineață, pe care de fapt le-am votat. Haideți să vedem ce a de spus doamna Colin Lang în mai întâi și apoi domnul Joab. Domnule președinte, stimați colegi, în primul rând, permiteți-mi să cer scuză pentru And- Andreea Schwab, care nu a putut să vină astăzi aici și m-a rugat să abordez eu câteva puncte. Domnule De Jong, în primul rând, domnul Schwab vă mulțumește din inimă pentru acest uh, raport. Astăzi, domnul Schwab are două remarci legate de două puncte. În primul rând, este convins că putem discuta mai multe în momentul când vor fi propuse amendamente. Aceste două puncte importante le-ați amintit și noastră, domnule De Jong, această listă neagră cu societățile comerciale uh, care au asemenea practici și apoi uh, colaborarea între autorități. Domnul Schwab are câteva îngrijorări legate de această listă a societăților problematice pentru că nu este deloc clar uh, ce societăți ar trebui să se regăsească pe această listă și cine redactează această uh, listă. În plus, nu, atâta vreme că nu există uh, verdicte definitive exprimate împotriva unor asemenea societăți. În practică, societățile schimbă uh, sediul social, de exemplu, dintr-un stat în altul, tocmai pentru a evita urmărirea penală. În acest context, Um, domnul Schwab consideră că o listă neagră europeană ar fi, mai, uh, ar fi o idee mai bună. Apoi, uh, structurile administrative suplimentare pentru coordonarea acestui schimb de informații, crearea unui punct central uh, național de contact împreună cu Uh, o bază de date gestionată de Comisia Europeană, în acest context, probabil nu poate fi suportată de statele membre în contextul problemelor economice. Nu trebuie să uităm că probabil împărtășirea costurilor între statele membre va fi foarte dificilă și se va ajunge la o procedură foarte uh, puțin eficace. Domnul uh, Schwab dorește de asemenea să sublinieze că trebuie discutate și alte puncte și prin intermediul uh, amendamentelor, desigur, va aborda toate aceste puncte. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumesc, doamna Langen. Doamna Tyler, doriți? Tyler, doriți să interveniți acum? Da, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului nostru. Această Munca a fost una excelentă. Cu siguranță acest aviz este necesar în Scoția și în uh, restul Regatului Unit, unde avem foarte multe circumscripții care au fost afectate de asemenea practici. Probabil ați uh, avut dreptate să subliniați anumite lucruri, de exemplu la punctul D din raportul dumneavoastră, pentru că Uh, avem de-a face cu uh, anumite persoane extrem uh, de alunecoase și abile care se află în spatele unor asemenea practici iar uh, oamenii se simt presați atunci când primesc uh, scrisori oficiale din partea unor avocați și așa mai departe. E bine că încercăm să facem ceva în legătură cu aceste practici la nivel european. Ați menționat anumite practici pe care uh, le au statele membre, acest lucru mi se pare și el important. Apoi ați vorbit despre o listă neagră a uh, companiilor care se foseze de astfel de practici, de modul în care am putea folosi aceste informații. Uh, e bine, Oare Solvit ar putea să aibă un rol în uh, statele membre? Poate că aceasta este o cale pe care am putea o uh, folosi. Am putea încerca să permitem uh, companiilor care au avut experiențe proaste să treacă prin acest sistem. Poate că am putea să folosim ceea ce avem deja. Oricum vreau să spun că sprijin acest aviz, mie mi se pare că este absolut necesar. Uh, apoi, e important că în comisia noastră ne axăm pe asemenea subiecte pentru că uh, mult timp am fost rugați să ne ocupăm de subiecte ca acesta și uh, dacă n-am făcut-o, oamenii au crezut că poate nu ne opunem neapărat acestor practici. Nu, nu e adevărat, ne opunem, dar trebuie să vedem exact cum am putea să acționăm pentru a avea un impact, mai ales că ne îndreptăm spre alegeri anul viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, mulțumim, doamnă Stadler pentru că ați adăugat uh, și anumite cuvinte interesante pentru vocabularul din această dupămasă. Domnul Roșfort, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc domnului De Jong pentru această muncă pe care uh, o faceți. Ați spus și ați avut dreptate și probabil suntem cu toții convinși de uh, asta, și anume că uh, Poate uh, și unii dintre eurodeputați au căzut victima acestor uh, practici. Acesta este un motiv încă și mai bun de a ne interesa de uh, ceea ce se întâmplă cu foarte multe IMM-uri care au astfel de probleme cred că există un consens care va fi ușor de obținut în legătură cu subiecte precum consolidarea cooperării între statele membre, care să presupună un schimb de informații. Cred că suntem grăbiți să aflăm uh, de o propunere a Comisiei care pe 2013 va uh, face o analiză de impact uh, exhaustivă în legătură cu metodele pe care le-am putea aplica dar se pune și problema coordonării. De asemenea, este nevoie de cooperare cu statele uh, terțe. Domnule de Jung a spus uh, asta și dumneavoastră în exemplu pe care le-ați citat în legătură cu uh, faptul că uneori lucrurile trec de la un stat la altul, uneori la state din afara Uniunii Europene, prin urmare trebuie să avem mecanisme de alertă eficiente și rapide în care să implicăm autoritățile naționale de asemenea și autorități aflate în afara uh, Uniunii Europene. Apoi uh, aș dori să mă acces pe anumite aspecte pe care trebuie să le mai dezbatem. Unele au fost deja amintite de către colegii mei. Eu cred că o listă neagră de practici înșelătoare ar trebui elaborată în acest moment. Sunt tot felul de practici care circulă, pe care le cunoaștem cu toții, dar ar trebui trecute pur și simplu negru pe alb. Apoi, mă întreb în legătură cu această listă neagră a practicilor care n-ar trebui să ducă la o listă neagră a companiilor. Nu sunt însă neapărat convins că stigmatizarea practicilor trebuie să ducă la o stigmatizare a întreprinderilor, pentru că sunt uh, uneori întreprinderi uh, specializate în aceste tipuri de uh, fraudă, dar alteori sunt doar practici frauduloase care în sine nu se află în cultura unei întreprinderi se poate să existe doar anumite servicii pe care le oferă uh, compania care să fie înșelătoare, însă trebuie să fim precauți atunci când vine vorba de a exclude întreprinderi uh, uh, pentru, uh, de la accesul la achiziții publice pe piața europeană. Trebuie să acționăm foarte repede, dar să nu o facem mult prea repede și să nu mergem prea departe în legătură cu chestiuni pe care ar trebui să le mai analizăm. Apoi trebuie să existe o cooperare cu serviciile de telefonie, cu băncile, pentru că până la urmă Uh, cooperarea este bună, dar nu putem uh, impune unui serviciu precum poșta să controleze uh, conținutul documentelor pe care le expediază sau al plicurilor pe care le expediază. Mai sunt și alte aspecte care mai trebuie detaliate. Pe de o parte avem de-a face cu problema pe care ați adus-o și dumneavoastră în discuție în proiectul dumneavoastră, domnule De Jung, și anume dacă directiva privind practicile comerciale neloiale sau directiva business to business uh, sau prevederile legate de business to consumer uh, n-ar trebui uh, să aibă un domeniu de aplicare extins. Și aici mă gândesc la situația în anumite state membre sau chiar din Franța ar trebui ca Parlamentul European să se adreseze Comisiei pentru a se gândi la această posibilitate. Dacă ar exista un consens rapid între noi, pentru extinderea acestor directive uh, B2C sau B2B, atunci mă gândesc că ar trebui să reflectăm foarte bine la ceea ce se întâmplă cu un raport care se leagă cu evaluarea acestor uh, directive ce vizează practicile comerciale neloiale. Trebuie să analizăm așadar aceste chestiuni precise ce țin de aceste directive și uh, să nu anticipăm lucrurile, adică să trecem în aceste texte um, anumite aspecte care vizează acest subiect. Și ajung la ultima mea observație, uh, aliniatul 16 din raportul dumneavoastră, domnule de Jung, unde vorbiți despre utilizarea posibilă a apelului uh, colectiv. Ei bine, aici nu trebuie să ne exprimăm pentru sau împotriva uh, acestui recurs colectiv, ci Știm că, cum trebuie să existe o inițiativă a Comisiei în legătură cu un asemenea subiect, uh, am putea anticipa că ar fi preferabil să așteptăm mai întâi o propunere de inițiativă din partea uh, Comisiei Uh, pe care să discutăm apoi, în legătură cu care să ne formulăm o poziție și apoi să ne gândim la domeniul de aplicare al acestei măsuri, al recursului uh, colectiv. După aceea ne gândim cum am putea uh, să oprim prin asta aceste practici frauduloase de, despre care discutăm astăzi. Oricum, salut deschiderea dumneavoastră vis-a-vis -vis de propunerile noastre pentru a obține un rezultat foarte constructiv. Și asta vis-a-vis -vis de toate amendamentele pe care le-am putea formula. Domnul președinte, Mulțumim foarte mult, doamna Rule. Vă mulțumesc. doar să mulțumesc lui Denis de Jong. Mi se pare că documentul său are o analiză foarte bună a situației actuale și se referă la um, lucruri cu care am fost uh, abordați uh, deseori. De exemplu, această temă legată a societăților din anumite registre frauduloase. Deci sunt lucruri care s-au tot repetat în ultimii ani și mi se pare că este o idee foarte bună să ne ocupăm de această temă și problemele dezvoltate sunt uh, critice uh, legate de uh, adunarea dovezilor, de faptul că de fapt nu se anchetează asemenea practici frauduloase. Toate aceste lucruri ne arată care sunt problemele. Mă bucură că Domnul De Jong a avut această abordare care arată foarte clar întreprinderea mici și mijlocii că noi aici la Parlamentul European luăm în serios uh, îngrijorările lor. Am însă câteva um, dificultăți de a înțelege soluțiile propuse. Desigur, o mai bună cooperare între statele membre este uh, Um, este un lucru bun și împărtășirea celor mai bune practici este un lucru important și un grup de lucru la nivel internațional de asemenea. Însă unii dintre antevorbitori au atras, atras atenția asupra dificultăților, cum ar fi uh, această listă neagră sau câtă vreme nu există o decizie finală în uh, tribunal. Drept urmare, Consider că ar trebui să ne întâlnim, să discutăm mai mult, să vedem care sunt abordările care pot duce la o rezolvare reală a problemelor. Acum mi se pare foarte bine că introducem deja relațiile business to business pentru că am mai avut această discuție mai uh, de mult de a extinde și relațiile business to business. Din păcate, Comisia nu a fost de acord, însă rămâne un punct care trebuie deschis. Apoi, știu foarte bine că în Parlamentul European acțiunile colective în instanță sunt controversate, însă situația despre care discutăm acum ne dovedește foarte clar că avem nevoie și de asemenea acțiuni pentru că dacă este vorba de sume de mici dimensiuni, nu se poate ajunge la o acțiune în instanță pentru o sumă atât de mică. Vom avea nevoie de acțiuni colective în instanță pe viitor. Sper că vom găsi soluția potrivită. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați pus, în primul rând, întrebările bune, corecte. Răspunsurile urmează să le găsim împreună. Domnul președinte, aș dori să Uh, vorbesc și în calitatea mea de uh, um, raportor din umbră interimar în legătură cu acest dosar. În legătură cu directiva care vizează practicile comerciale neloiale, cum uh, spunea și doamna Heidi Rühle, de mult discutăm aceste practici. Există și problema extinderii acestei directive la uh, cazurile de afaceri care au fost aduse în discuție, însă există o mare opoziție din partea statelor membre în legătură cu asta. Uh, și cred că ca remediu pe termen scurt, acesta nu funcționează foarte bine. Am analizat puțin uh, chestiunile legate de această directivă și pot să spun că există uh, o problemă de aplicare inconsecventă. Această directivă nu dă rezultate uh, într-o manieră consecventă, nu uh, dă consumatorilor posibilitatea să apeleze la uh, drepturile lor într-o manieră adecvată. După cum ați spus și în comentariile dumneavoastră, de exemplu în ceea ce privește uh, reclamele înșelătoare, e bine, acestea pot să afecteze atât consumatorii cât și întreprinderile. Eu cred că nivelul acesta este cel care reprezintă rădăcina problemei și ar trebui să ne axăm mai bine asupra acestuia. Acestea fiind spuse, o parte dintre subiectele uh, pe care le analizăm în cazurile specifice uh, de uh, practici înșelătoare Ei bine, țin de faptul că aceste înșelătorii sunt foarte bine calibrate și sunt chiar la limita acceptabilității. Ați uh, uh remarcat și în documentul dumneavoastră acest lucru și pe bună dreptate. Și citesc la liniatul 8 că statele membre nu au dorit uh, să se ocupe de această problemă pentru că nu uh, au încredere că sarcina probei poate fi suficient stabilită. Această problemă nu este una nouă, cum știm cu toții. Însă, Uh, au început să se schimbe puțin și practicile acestea. Literele uh, cu care uh, oamenii sunt uh, uh, informați sunt uh, din ce în ce mai mari, deci foarte vizibile și așa mai departe. Eu am uh, condus o afacere acum 15 ani, sunt într-o bază comercială directă și mi s-au trimis asemenea scrisori. Uh, ultimele, pot să spun că se aliniază cerințelor europene de înregistrare a TVA-ului. Așa că acestea au respectat această cerință. Probabil ați văzut și dumneavoastră. Probabil ar trebui să existe uh, un sistem centralizat pentru aceste uh, mail-uri însă mi-aleg cu grijă cuvintele pentru că sunt de acord uh, cu cele exprimate de uh, colegii noștri și spun că e destul de greu să încercăm să punem pe toți pe o listă neagră, pentru că asta ar putea duce chiar la cazuri în instanță. Până la urmă, întreprinderile ar trebui să poată da exemple în legătură cu scrisorile pe care le-au uh, primit și să fie uh, trecut aceste exemple într-o bază de date cumva centralizată, nu i-aș spune chiar registru. Uh, fiecare tip de e-mail ar putea astfel să fie transmis în mod automat uh, întreprinderilor, tuturor întreprinderilor pentru că s-ar putea ca unele dintre aceste scrisori să ajungă la întreprinderi uh, Um, cineva să răspundă la ele, dar directorul să nu știe de existența noastră de răspuns, dar până la urmă el să fie cel care um, să aibă de plătit de pe urma acestor um, răspunsuri. Oricum, sunt căi prin care am putea lupta cu aceste practici. Putem încuraja și organizațiile care reprezintă firmele mici să ne spună dacă există obstacole și cum se gândesc să le rezolve. Într-adevăr, în legătură cu Solvit, uh, până la urmă acest sistem este unul care dă răspunsuri bune, dar dacă ne gândim la informațiile pentru întreprinderi, nu știu ce să zic. Am văzut, uh, accesând un propriul e-mail uh, în ultima vreme, că au fost transmise idei în numele meu dar când se întâmplă asta, se transmit și alerte uh, celor care se presupune că au expediat uh, scrisorile. Um, eu am primit asemenea alerte și m-am bucurat. Până la urmă, nu e foarte complicat să organizezi un astfel de sistem. Este o abordare uh, Uh, pe care ar trebui eventual să o luăm în considerare, discutând-o și cu Digi Enterprise, pentru că ei au o rețea mm, europeană de întreprinderi care ar putea să uh, intervină aici pentru a ajuta întreprinderile să facă față unor asemenea probleme. Cât privește punerea în aplicare, e clar că s-ar putea uh, crea anumite probleme uh, legate de uh, obstacole vis-a-vis -vis de uh, beneficii. În ceea ce privește achizițiile publice, dacă cineva a fost acuzat uh, pentru o publicitate uh, înșelătoare, aici cred că doamna Rule este un expert care ne-ar putea spune mai multe, probabil că această companie ar putea fi exclusă din procesul de achiziții publice pe baza acestui motiv, dacă a existat o condamnare. Apoi, dacă ne gândim la uh, administrațiile fiscale, bine, nu le-aș prea implicat pentru că ele țin de uh, responsabilitatea statelor membre. Cât privește recursul colectiv, nimic nu oprește acum uh, întreprinderile să ia măsuri dacă au probleme. Dificultatea însă cu această activitate e că aceste întreprinderi uh, care se ocupă cu asemenea practici se mută foarte ușor dintr-un loc într-altul. Ar trebui însă să nu uh, permitem uh, uh unora sau altora să fie absorbiți doar de un singur subiect. Ar trebui să vă reamintesc că atunci când uh, ne-am ocupat de serviciile universale cu privire la drepturile utilizatorilor în pachetul pentru telecomunicații, a apărut uh, problema aplicării drepturilor consumatorilor uh, la micile întreprinderi. Iar răspunsul cu care ați fost de acord dumneavoastră, cu care a fost de acord Consiliul și care, care acum în lege, e că Directiva aceasta are acum o dispoziție în conformitate cu care reglementatorii din domeniul telecomunicațiilor, dacă doresc, pot extinde anumite dispoziții la uh, întreprinderile mici. Sunt gata să fac un raport de implementare uh, pentru această comisie și voi aduce în discuție acest subiect pentru că știu că nimeni nu se folosește de acest mecanism. Însă, clar, e ceva la care putem uh, apela. Autoritățile statelor membre ar putea să se gândească la asta. Uh, Cred că am putea menționa acest lucru aici ca exemplu de acțiuni pe care le-am putea întreprinde. Cam atât în legătură cu contribuția mea specifică, de altfel. Um, dar uh, o să las și pe domnul Bilan să uh, intervine tot ca raportor din umbră, uh, dar comentariile mele vor fi oricum incluse. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu? Nimeni? Foarte bine. Atunci, doamna Parman Freddy este rugată să răspundă la ceea ce a auzit până în acest moment. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc mult, domnule președinte. Câteva declarații pe scurt din partea Comisiei. În această fază dorim să vă asigurăm că în acest moment chiar desfășurăm o evaluare în întreaga Uniune Europene referitoare la acest fenomen și vă pot spune că exercițiul de colectare a datelor se pare că este destul de complex pentru că la ce concluzie am ajuns până acum? Ceea ce observăm aici reprezintă doar vârful ghețarului. Știm cu siguranță că foarte multe companii nici măcar nu îndrăznesc să facă o plângere cu privire la frecvența uh, Um, acestor întâmplări, când au ajuns uh, victime ale acestor formulare frauduloase pe care le-ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, și în acest moment, așa cum am spus, facem o evaluare a contribuțiilor uh, cu privire la acest uh, fenomen și um, ni s-a demonstrat că fenomenul este foarte rar răspândit, ceea ce confirmă faptul că e nevoie ca noi să luăm măsuri uh, și așa cum am adoptat prin comunicarea din noiembrie trecut, aceasta va lua forma unei revizuiri legislative foarte bine țintite. Ca să răspund acum la ideea de extindere sau nu a protecției acordate consumatorilor prin directiva respectivă. aș vrea să vă spun că în acest moment filozofia urmată de serviciile noastre este să uh, primim, să scoatem cumva din această directivă practicile cele mai bune, dispozițiile cele mai bune, astfel încât să avem măsuri proporționale și adecvate pentru a rezolva și pentru a combate problema acestor practici uh, frauduloase. Pe de altă parte, nu trebuie să exagerăm, dar să acordăm un uh, nivel de protecție adecvat, necesar. Așadar, uh, legislația mm, din prezent uh, este o sursă de, info- de informare și inspirație pentru noi, dar deocamdată nu cred că trebuie să exagerăm lucrurile, adică să extindem toate tipurile de cerințe legate de informare um, aplicate acum și la domeniul um, practicilor B2B. Rămâne de discutat acest lucru, dar cu siguranță uh, aceasta este impresia noastră în acest moment pe baza datelor colectate. Și câteva observații legate de ce ar trebui făcut pentru a stimula o cooperare transfrontalieră mai bună între statele membre. În acest moment examinăm um, posibilitatea de a extinde utilizarea sistemului uh, de informare a pieței interne uh, acesta reprezentând un fel de bază de date care poate să faciliteze dialogul administrativ între autoritățile de punere în aplicare. În rest, trebuie să spun că suntem recunoscători raportorului, ne dăm seama că raportul acesta este unul foarte util, care reprezintă o sursă de uh, reflecție pentru viitor și uh, vrem să colaborăm în continuare pe marginea acestui dosar foarte important. Well, thank you very much. Well, I, I hope it will be timely. Foarte bine, mulțumesc. Sper că va veni la momentul oportun, pentru că se pare că suntem cu toții în aceeași direcție orientați și vă putem sprijini în activitatea dumneavoastră. De fapt, aceasta este ideea în uh, adoptarea acestui raport de, din proprie inițiativă. Acum, Denis, vrei să mai iei cuvântul pe marginea ceea ce ai auzit până acum? Da, mulțumesc, Malcolm. Voi fi și eu uh, succin, pentru că vom avea cu siguranță ocazie să mai dezbatem uh, pe marginea acestui subiect, mai ales când vom discuta amendamentele. Acum, așa ca să mai liniștesc cumva lucrurile, când am menționat acele liste negre, înțeleg uh, argumentele dumneavoastră, însă obiectivul meu prin acest raport este să le venim în ajutor uh, micilor companii, precum și fundațiilor și anumitor, anumitor agenții uh, guvernamentale care au de suferit de pe urma acestor practici. Sunt de acord că um, încadrarea pe lista neagră a unor companii s-ar putea să nu fie eficientă pentru că s-ar putea să existe modificări dacă au avut probleme în trecut, probabil că și-au schimbat uh, între timp denumirea și nu avem nicio eficiență ca atare. Dar uh, acest subiect este unul pe care vreau să-l discut și cu raportorii din umbră, pentru că se pare că se dorește o astfel de dispoziție. Apoi, uh, în cadrul uh, discuțiilor cu um, punctul de contact din țările de jos, um, am văzut mai multe bune practici, mai multe practici legate de modul în care se abordează lucrurile. Um, unele sisteme sunt mai informatizate, altele mai puțin. Putem să găsim o soluție aici. Cât despre căi de ta colective, am mai discutat acest lucru, am mai discutat și cu uh, reprezentanții ai comisiei la nivel informal și până acum comisia se pare că a venit cu niște recomandări cu privire la acest subiect. Nu știu dacă putem neapărat să așteptăm să vedem ce va face comisia. Nu știu dacă merită așteptarea, să vedem unde ne duc amendamentele. Voi fi cât se poate de pragmatic, în general voi uh, uh, prelua, desigur, și ideile raportorilor din umbră, um, ele nu pot decât să îmbunătățească textul, dar uh, sperăm că putem prin acest document să protejăm companiile de aceste practici foarte dăunătoare. Mulțumesc! Good. Well, thank you very much for... Președintele, mulțumim! pentru activitatea noastră pe marginea acestui raport până acum. Termenul pentru depunerea amendamentelor încă o dată este 18 uh, iunie, după care vom încerca să vedem care va fi programul următor, vom încerca să îl adoptăm la 5 septembrie. Deci am spera să avem un uh, compromis până atunci. Dacă uh, sunteți de acord, am putea să discutăm despre amendamente uh, pe 18-19 iulie și cu siguranță raportorul ne va ține la curent cu orice evoluții care ar apărea în acest domeniu și după aceea să vedem care sunt concluziile finale. Mulțumim încă o dată, mulțumim și echipei um, din partea comisiei. Trecem acum la un aviz adresat uh, Comisie pentru Afaceri Juridice în ceea ce privește gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe privind uh, acordarea de licențe multiteritoriale. Și în acest moment uh, am onoarea de a ura bun venit uh, unui interlocutor de multă vreme, Maria Martin Praț, Acum este la conducerea unității privind drepturile de autor Raportorul nostru este domnul Manders, raportorul din umbră, doamna Verheyen, domnul Holt de la um, SND. Mai sunteți raportor din umbră și la alt raport? Să vedem dacă putem să contăm pe dumneavoastră și mai târziu. Nu prea știu ce s-a întâmplat cu raportorii din umbră de la SND. Se pare că au dispărut uh, Și eu sunt, uh, o voi reprezenta pe doamna McClarkin în calitatea sa de raportor din umbră. Avem o echipă de raportor din umbră nu tocmai com- completă, dar avem niște actori uh, importanți. Um, so, Tuan, um, produce your report. Uh, the... Domnule Manders, ați venit cu acest raport, ați primit 200 de amendamente. Ce părere aveți? Mulțumesc, domnule președinte. Păi, acest lucru nu arată decât uh, uh, faptul că este vorba de un dosar foarte complex, sunt foarte multe părți uh, implicate, deci echilibrul este greu de găsit. Știm că din ce în ce mai mult timp este petrecut de către consumatori în uh, sectorul creativ și, pe de altă parte, licențierea, sistemul acesta este destul de greoi, de complex și, um, în orice caz, nu e transparent. Uh, am uh, văzut uh, din evaluarea de impact a comisiei că mulți uh, autori nici măcar nu primesc banii. Așadar, uh, din acest, moment, din acest motiv, comisia a venit cu o propunere care în sine este una foarte bună ca principiu. Am discutat-o uh, în ultima lună, mai ales acum două săptămâni, am um, introdus uh, 15 amendamente noi. Uh, mai ales după discuțiile pe care le-am avut cu Comisia, pe marginea um, Mm, dreptului în domeniul concurenței am solicitat consiliere pentru a evita probleme legate de compatibilitatea cu legislația din domeniul concurenței și am modificat acolo, am trecut uh, state membre și regiuni um, ca îmbunătățire a formulării, dar ideea este aceeași. Am primit într-adevăr multe amendamente, le-am um, citit, unele dintre ele exprimă un sprijin pentru acest document. Sunt convins că vom putea găsi un um, compromis sau în orice caz vom reuși să reducem numărul de amendamente pentru că pentru a îmbunătăți piața internă, pentru gestiunea drepturilor uh, colective, trebuie să ne mobilizăm pentru că subiectul este important. Aș avea trei subiecte mm, importante de discutat. Uh, cooperarea transfrontalieră este unul dintre acelea de acestea. Apoi mai sunt uh, niște chestiuni legate de măsurile de protecție și îmi pare rău că Robert a plecat pentru că vreau să discut despre excluderea sectorului audiovizual care a fost uh, propusă. Aș vrea să adresez uh, niște întrebări colegilor care au venit cu amendamente în acest sens. Uh, Sabine, văd că um, s-a implicat foarte mult, îi mulțumesc uh, pentru acest lucru. Am văzut și câteva um, amendamente pentru care aș avea nevoie de lămuriri. De exemplu, amendamentul 220, vorbiți acolo despre un uh, instrument, e vorba uh, despre un instrument uh, suplimentar, vorba de um, agenții guvernamentale, de o asociere de factori Apoi am mai văzut niște uh, amendamente care vizează măsuri de protecție, să zicem, 107 de exemplu. Dacă permitem astfel de dispoziții, atunci uh, nu simplificăm piețele online și offline, ci creăm 27-28 de niveluri diferite de legislație și cred că uh, în cadrul pieței interne n-ar trebui să facem acest lucru. Așa văd eu lucrurile. Nu sunt uh, în favoarea excluderii um, sectoarelor cum este cel audiovizual, pentru că eu uh, consider că um, mai ales în uh, um, condițiile în care în acest moment drepturile de autor sunt legate foarte mult de domeniul online, trebuie să Uh, să renunțăm la frontierele concrete, fizice între statele membre și să avem niște dispoziții, un sector uh, european mai degrabă. Aș dori ca săptămâna viitoare, miercuri sau într-o altă zi, o reuniune cu raportorii din umbră pentru a vedea dacă putem să ajungem la compromisuri uh, legate de multe dintre discuțiile acestea și uh, Um, de asemenea, aș dori să-i rog pe colegii care au depus amendamente să le explice, să îmi spună care este semnificația acestora. Dacă putem să găsim niște tendințe, atunci poate putem chiar să discutăm, uh, să finalizăm discuțiile și să le trimitem uh, um, comisiei competente pe fond, în speranța că vor ține cont de aspectele legate de piața internă în raportul său. Mulțumim foarte mult. Doamna Forfe. Vă mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc Comisiei Europene și lui Tony Manders. În primul rând pentru propunerea făcută de Comisie, care din multe puncte de vedere se referă la aspecte importante pentru gestionarea colectivă a drepturilor de, de autor, transparența, uh, plata corectă a titularilor de drepturi și posibilitatea de a avea o, un proces de licențiere transfrontalieră cât mai eficient. Times Mandas a ținut seama de multe uh, propuneri pe care le-am, le discutasem în, în întâlnirile noastre, însă pentru mine acest punct, One Stop uh, Shop, ghișeul unic, este una care are, aduce cu sine probleme Există diferite sisteme care funcționează în statele membre, deci va fi foarte greu să creăm un asemenea ghișeu unic. Eu îmi doresc mai multă transparență pentru utilizatorii licențelor sau a celor care doresc să cumpere o asemenea licență. Ar trebui să punem uh, punctul uh, central pe o bază de date la nivel european sau, de ce nu, la nivel global să nu uităm că asemenea bază de date este deja uh, concepută și este folosită de diferite agenții care gestionează colectiv aceste drepturi de autor. Îmi doresc ca o asemenea bază de date să funcționeze mai bine pentru că atunci se vede mult mai clar care sunt drepturile care pot fi cumpărate, la ce prețuri, cum, vor, cum cine gestionează drepturile respective și așa mai departe. Avem în continuare câteva probleme legate de un punct sau două puncte. În primul rând, ștergerea referire, referinței care se făcea la, servicii, la directiva privind serviciile, datorită diferenței de reglementare între statele membre. Știm foarte bine că există unele state care au o reglementare foarte strictă, spre deosebire de altele, ei bine, acest lucru a dus la condiții de concurență diferite între statele membre ale Uniunii Europene și eu propusesem un amendament foarte clar din acest punct de vedere și sunt convinsă că vom reuși să discutăm despre cum putem soluționa această problemă, să avem o abordare diferențiată care să acopere atât autorizarea funcționării unei asemenea agenții de gestionare a drepturilor uh, colective și să se țină seama în același timp de drepturile titularilor de drepturi, o soluție care să fie compatibilă cu dreptul european. Mai există apoi un alt punct și ai, te-ai referit și tu la, acea, la acest concept a unui uh, pool online care ar putea să fie creat, ei bine, există această posibilitate ca mai multe agenții de gestionare a drepturilor să discute împreună despre drepturile pe care le uh, reprezintă, despre posibilitățile de administrare, de gestionare. Din păcate, situația a fost îngreunată până acum pentru că a fost implicat întotdeauna dreptul concurențial ne dorim, pe de o parte, o consolidare a cooperării transfrontaliere pentru a ușura uh, licențierea multiteritorială, um, poate o referire în text la această soluție care să grupeze în spațiul online mai multe agenții este de dorit în acest text. Apoi, foarte importante mi se par dispozițiile de transparență pentru agențiile de gestionare a acestor drepturi care să asigură mai multe drepturi titularilor de drepturi, însă, pe de altă parte, mi se, parte, mi se pare important ca pentru un artist care este un artist foarte bun, dar nu se pricepe la fel de mult uh, cu aspectele juridice, ca el să poată fi reprezentat pentru tot, toate aceste aspecte legale de un uh, avocat, de un, uh, de un uh, expert care, în mod sigur, înțelege mai mult din aceste aspecte legale. Putem să acceptăm și această soluție, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să existe o egalitate de tratament între toți membrii unei uh, asemenea agenții. De exemplu, o mare editură care face parte din, uh, dintr-o asemenea uh, agenție de gestionare a, a drepturilor uh, nu poate fi comparată cu un singur autor, de exemplu. Oricum, mi se pare că propunerile făcute sunt uh, de bună calitate și ne permit să găsim împreună o soluție. Vă mulțumesc. Cred că acum are cuvântul domnul Engström. Thank you. Yes, as Ms. Manus, as Mrs. Mulțumesc. Așa cum spuneau și antivorbitorii mei, vrem cu toți același lucru, mai multă transparență, vrem să ne asigurăm că titularii de drepturi primesc ceea ce merită, ceea ce li se cuvine, așadar sunt convins că vom putea să ajungem la niște compromisuri bune. Trei amendamente pun probleme, din păcate toate sunt depuse de mine. 94, uh, Amendamentele 94, 213 și 242. Toate au la bază aceeași idee. Comisia spune în propunerea sa că este uh, vorba de societăți colective stabilite în uh, statele membre. Dar eu vreau să se schimbe acest lucru cu active, cu active în statele membre. Uh, Adică vreau să mă asigur prin acesta că nu se face o evitare a sistemelor dacă acestea se înființează, de exemplu, în Seychelles, sau știu în ce paradis uh, fiscal mi s-a spus că poate exista o altă interpretare, că dacă spunem acolo active, atunci înseamnă că, aceste, uh, că trebuie să le dăm autorizare în statul respectiv, dar de fapt nu asta dorim. Vrem să Um, redactăm lucrurile, să, să formulăm lucrurile astfel încât să se înțeleagă ce trebuie. Eu îmi cer scuze pentru formularea cam uh, stângace. Cât despre ghișeul unic, um, atunci când uh, a fost menționat prima oară de domnul Manders, mi s-a părut o idee foarte bună, dar într-adevăr pune niște probleme legate de concurență și va trebui să discutăm mai pe larg acest subiect. Doamna Ferhaim spune că uh, e o problemă legată de prezența la adunarea generală. Dacă eu aș fi membru, aș prefera să mă reprezinte un avocat sau un agent mai degrabă decât uh, un chitarist foarte bun, dar care nu știe nimic despre chestiuni juridice. Dar sunt convins că și aici vom reuși să găsim niște compromisuri uh, cât se poate de bune. Acum, despre excluderea sectorului audiovizual, nu. Nu cred că ar trebui. Sunt probleme legate de acest sector, lipsa transparenței și așa mai departe. Și acest sector, ca multe altele, are probleme, dacă nu are probleme, atunci nu contează dacă le, dacă le includem sau le are și atunci trebuie inclus. Deci nu văd niciun motiv pentru care am exclude acest sector. Cam atât. Spun asta de fiecare când iau cuvântul. Pentru mine cel mai important lucru sau cel mai important amendament este cel pe care l-am pus pe marginea articolului 12.2. Dacă societățile de gestiune colectivă nu reușesc să găsească adevărații titulari de drepturi, nu ar trebui să li se permită să păstreze banii dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt formulate acum, atunci aceasta reprezintă o, un stimulent direct uh, împotriva diligenței uh, acestor societăți. Da, sunt convins că acele activități culturale către care s-ar îndrepta banii sunt foarte drăguțe, dar uh, acestea reprezintă un stimulent să nu facă eforturi suficiente societăți respective să găsească titularii de drepturi banii trebuie să ajungă la oamenii care au creat operele respective, nu la alții care pur și simplu sunt membri ai aceleiași societăți din întâmplare. Cât despre operele or- orfane și directiva pentru operele or- orfane, am stabilit că bibliotecile și instituțiile uh, um, culturale, cum ar fi europeană, care um, promovează patrimoniul cultural, de exemplu, îl digitalizează, îl pun online, sunt um, au un statut special. Da, bun, dacă se găsește după aceea nepotul autorului, da, trebuie să existe un sistem de compensare. Poate că și banii, altfel banii ar putea să se folosească în uh, aceste scopuri. Eu nu prea am, am fost mulțumit de directiva pentru operele orfane. Dispozițiile sale luate în detaliu nu sunt uh, tocmai uh, um, nu facilitează tocmai lucrurile. Dar până la urmă, dacă ne gândim la aceste organizații culturale Um, publice, s-ar putea ca lucrurile să iau o turnură pozitivă. Aștept cu interes uh, reuniunea raportorilor din uh, umbră. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, uh, doamna McClarkin este și ea raportor din umbră, dar ea are și un raport um, în cadrul Comisiei pentru Afaceri Judiciare. Știe poate un pic mai multe lucruri și uh, o să citesc uh, poziția dumneaei, uh, mulțumește pentru acest raport și a fost destul de selectivă în um, depunerea de um, amendamente pentru că structura raportului deja era una bună. Așadar, voi menționa aici doar domeniile de preocupare pentru dumneaei. Speră că, um, că raportorul le va lua în considerare. În primul rând, nu este de acord cu faptul că raportorul uh, vroia să mm, elimine propunerea inițială a Comisiei care um, um urmărea excluderea acestor SGC-uri uh, din uh, limitarea poverilor administrative. cumva acele societăți de gestiune colectivă mai mici poate că ar trebui să se afle în afara dispoziției respective. Um, și apoi doamna McCracken vrea să mai um, uh, vrea să introducă niște amendamente care să consolideze dispozițiile pentru acordarea de licențe multiteritoriale. Și anume, acolo unde este uh, loc de încurajare al utilizării uh, dreptului operelor cu drepturi de autor, mai ales în uh, domeniul audiovizualului sau în site-uri de internet, atunci aceste practici ar trebui încurajate. De asemenea, am depus amendamente legate de colectarea de fonduri. când este vorba de sumele nedistribuite și consideră că trebuie să existe o opțiune de distribuire a banilor între membri, dar probabil că vor exista discuții în cadrul uh, întâlnirilor raportorilor, dar practic dorește să existe o posibilitate de folosire alternativă a banilor. Și apoi am mai depus niște amendamente care să faciliteze cooperarea între societățile de gestiune colectivă, astfel încât se poată face un fel de facturare colectivă când uh, Um, este posibil. O să-i trimit domnului uh, Manders al uh, documentului pe care l-am eu acum, astfel încât să poată să examineze în detaliu subiectul. O să-i dau acum cuvântul domnului De Jong și văd că și uh, raportorul din umbră din partea SND, domnul Vinholz, a ajuns în sală. Nu mă aud în acest moment, dar uh, îi spun de pe acum că va avea ocazia să ia cuvântul, deși n-a discutat, uh, n-a auzit discuție de până acum, pentru că, iată, a existat o modificare pe ordinea de zi, am modificat un pic programul. Dar dacă vrea să intervină, poate. Calendarul, uh, de fapt, v-a fost uh, trimis acum două zile. Noi am acționat cum trebuia. Domnule De Jong, aveți acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc, în primul rând, că echipa mea și cu mine ne pregătisem să propunem 10 de amendamente, pentru că am avut și noi discuții la cu mulți uh, actori, cu multe părți interesate, însă în momentul în care am văzut uh, raportul domnului Manders, am fost plăcut surprins văzând că obiectivul de bază, această factură unică, este soluția cu care au fost de acord uh, toți actorii implicați, cu care am discutat. Deci mi se pare că avem un excelent punct de plecare și sper că vom putea păstra acest principiu. În urma întâlnirilor pe care le-am avut, uh, foarte multe părți interesate mi-au cerut exact acest lucru. Amendamentele propuse de mine până la urmă au fost uh, mai uh, restrânse decât intenționasem inițial. Este un lucru bun, desigur, și aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu ceilalți raportori din umbra și cu raportorul pe marginea acestui text. Am făcut câteva propuneri de amendamente. În primul rând, mi se pare foarte important domeniul de aplicare. Definiția trebuie să fie cea corectă, astfel încât să uh, includă toate tipurile de organizații și cele orientate mai înspre comercializare, de exemplu. Ce nu mi-a plăcut în mod special în propunerea făcută de Comisia Europeană fusese ideea ca că totul este în ordine cu actorii comerciali și problemele se regăsesc doar la asociațiile necomerciale. Da, există unele probleme legate de aceste asociații, însă am generaliza prea mult, considerând că dacă, ne-am, dacă ar fi doar activități comerciale, nu am mai avea probleme. Desigur, există și aici probleme și problemele identificate în prima parte a, a propunerii făcute de comisie, cerințele de acolo ar trebui să fie aplicate tuturor actorilor de pe această piață. Apoi, în domeniul muzical, dar uh, și în alte domenii există repertorii de nișă și există și uh, un repertoriu mainstream principal. Și principala provocare cu care ne confruntăm este să ne asigurăm că nu doar repertoriul uh, bine cunoscut este reprezentat, și, ci să prevedem niște posibilități de afirmare și pentru repertoriile de nișă. Și organizațiile de gestionare colectivă a drepturilor de autor trebuie să aibă posibilitatea de a investi în anumite activități sociale și culturale. Este foarte important pentru grupul nostru să păstrăm această opțiune pentru organizațiile respective. Nu am considerat că textul comisiei este suficient de clar din acest punct de vedere. Această posibilitate este menționată uneori, alteori este uitată. Și apoi, al treilea punct se leagă ceva de... se leagă cumva de cele spuse de doamna Verheyen, uh, rolul uh, legislației uh, concurențiale. Trebuie să ajungem la, la un mecanism de acordare multiteritorială a licențelor, însă, pe de altă parte, Comisia dorește sprijinirea concurenței. Ei bine, cele două lucruri se cam bat cap în cap. Deci, sunt de acord cu doamna Ferhaian că aici uh, actorii trebuie să înțeleagă că este nevoie de cooperare și să nu permitem uh, legislației concurențiale să distrugă această co- uh, cooperare. Și cred că acest lucru uh, trebuie să se regăsească și în raportul domnului Manders. După cum am spus, sunt uh, optimist în ceea ce privește posibilitatea de a ajunge la compromisuri, tocmai pentru că proiectul propus de domnul Manders reprezintă un punct de plecare atât de bun. Domnul Weidenholzer, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu această apreciere pozitivă și salut uh, principial uh, propunerea făcută de comisie care va duce la progrese pe piața internă. În uh, acest domeniu al gestionării colective a drepturilor de autor, din păcate, există o mare incertitudine juridică pentru artiști și pentru furnizorii de servicii digitale. În același timp, organizațiile de uh, gestionare colectivă a drepturilor de autor în Uniunea Europeană nu sunt foarte transparente, deseori nu sunt deloc uh, nu sunt organizate deloc democratic din punctul de vedere al diseminării Uh, repartizării voturilor. Există diferite sisteme în uh, Europa care, de fapt, uh, reprezintă un obstacol în calea inovării. Deci mi se pare o idee foarte bună să simplificăm procedeul de licențiere multiteritorială. Dacă îmi permiteți, mă refer pe scurt la amendamentele propuse de mine. Mă bucură faptul că și alții s-au uh, referit la folosirea alternativă a licențelor. Titularii drepturilor de autor sunt cei care trebuie să decidă care sunt uh, operele care trebuie să fie gestionate de organizațiile respective. Este foarte important să introducem un proces mai uh, democratic în, uh, în organizațiile respective. Apoi, dacă o cerere a unui membru acestei organizații este respinsă, atunci trebuie oferită o justificare a acestui lucru. Statutul acestor uh, organizații mi se pare că trebuie reglementat mai mult pentru că din acest punct de vedere există foarte multe neînțelegeri care duc la abuzuri și apoi drepturile, um, drepturile membrilor adunărilor de acționari din aceste organizații nu ar trebui să fie uh, limitate și ar trebui să consolidăm drepturile auditorilor. Apoi, problema um, repartizării câștigurilor trebuie să fie reglementată mai bine ar trebui să stabilim o perioadă mai scurtă de timp pentru repartizarea banilor, de exemplu două luni mi se pare o perioadă absolut suficientă, nu trebuie să fie mai lungă. Dacă tot discutăm despre o democratizare a acestor organizații, atunci mi se pare că este bine să existe posibilitatea de a avea alegeri electronice, de exemplu. Doresc să mulțumesc raportorului pentru munca sa foarte bună pentru faptul că a ținut seama de punctele noastre de vedere și mai ales pentru propunerile sale referitoare la veniturile acestor organizații, la plata autorilor și ce se întâmplă cu deciziile legate de imagini în general, mi se pare că avem în fața noastră un raport foarte bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu știu dacă mai sunt uh, alți colegi, uh, cu excepția raportorilor din umbră, care doresc să contribuie la această discuție. Atunci dau cuvântul doamnei Praț pentru a ne prezenta părerea dumneavoastră vis-a-vis de amendamentele propuse de Parlamentul European la propunerea Comisiei. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a mulțumi în primul rând domnului Manders pentru munca dumnealui și eforturile uh, de care a dat dovadă. Doresc să mulțumesc și celorlalți membri pentru cele 242 de amendamente propuse la um, textul inițial al Comisiei. Aș dori să încep prin a sprijini în totalitate unele principii menționate deja de domnul Mander și de raportorii din umbră în intervențiile lor. Este vorba în principal de importanța îmbunătățirii funcționării pieței interne pe baza acestei uh, directive și aspectelor acoperite de aceasta, importanța îmbunătățirii transparenței în funcționarea organizațiilor uh, colective, participarea Uh, titularilor de drepturi de autor în funcționarea acestor organizații și facilitarea procesului de licențiere și uh, ușurarea vieții uh, utilizatorilor acestor licențe, respectându-se în același timp dreptul concurențial. Este evident că aceste principii sunt sprijinite de mulți și cu toții ne dorim uh, și înțelegem că și Comisia INCO își dorește ca piața internă să funcționeze mai bine. Însă, ca întotdeauna, există unele puncte problematice. După cum știm, detaliile sunt uh, mai problematice. Aș dori să mă refer la câteva puncte de care ar trebui să țină seama și dumneavoastră. Evident, este vorba de poziția Comisiei. Noi considerăm că acestea sunt importante și nu trebuie uitate în momentul în care uh, discutăm în detaliu uh, punctele abordate de amendamentele propuse de Comisia dumneavoastră. Prima îngrijorare se referă, de, se referă la uh, amendamentele care Uh, par mai degrabă să nu fie prietenoase cu piața internă. Domnul Engström, într-o manieră foarte sportivă, ne-a indicat deja că își retrage trei din amendamentele propuse și dorim să-i mulțumim raportorului pentru acest lucru, pentru că uh, amendamentele respective ne-au îngrijorat. Referința la necesitatea de a controla activitățile, de a controla activitățile societăților care au reședință în statele membre a fost uh, eliminată, amintindu-se necesitatea de a controla societățile active în statele membre. Cred că aceste organizații colective uh, trebuie controlate de fiecare stat membru în parte. Dacă se ajunge, dacă am fi acceptat această, la această situație, directiva de fapt nu ar fi bunătățit situația, ci ar fi înrăutățită, pentru că vorbim de licențe multiteritoriale. Îmi pare rău? I understand that. I'll just, um, I'm sure the rapporteur... Da, am înțeles. Însă sper că domnul raportor și uh, raportorul din umbra uh, da dovadă de coerență. Comisia, de exemplu, a discutat cu doamna Verheyen, dumneavoastră poate nu este surprinsă, însă suntem în continuare îngrijorați că apar în continuare asemenea idei. Cu tot respectul, așa cum se întâmplă în articolul 107, unde se spune că dacă o asemenea societate licențiază o parte semnificantă din repertoriul pe care îl are într-un stat membru, acesta trebuie să fie să fie controlat de statul membru respectiv, chiar dacă societatea respectivă este stabilită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Este dificil de uh, înțeles ce înseamnă o proporție semnificativă a, reper- a repertoriului respectiv. Și dacă încercăm să, să înțelegem lucrurile în perspectiva lor, să zicem că o societate din Franța acordă uh, licență unui uh, utilizator online, indiferent că se vorba de Spotify sau uh, un alt serviciu, acesta acordă o licență multiteri- multiteritorială. Deci, datorită faptului că exploatarea uh, repertoriului respectiv are loc în Germania, care știm că este o piață foarte importantă, înseamnă acest lucru că o parte semnificantă a repertorului francez este exploatată sau folosită în, în, uh, în Germania și atunci um, o societate de gestionare a drepturilor de autor din Franța trebuie să fie controlată de uh, legislația germană. Deci trebuie să fim foarte precauți. Această propunere trebuie, asemenea propunere, de fapt, ar distruge intențiile noastre. Și aș dori să mă mai refer și la altă puncte. Dreptul concurențial. Nu este nimic rău legat de dreptul concurențial. Acesta este benefic atât uh, consumatorilor cât și evoluției și dezvoltării uh, suplimentare a pieței interne. Noi considerăm că propunerea noastră este foarte bine calibrată pentru că ținem seama și de Uh, situația societăților care au repertorii importante. Însă, ne îngrijorează anumite amendamente pentru că nu putem da un uh, cec alb uh, acestor societăți, spunând că orice veți face nu se pune în aplicare dreptul concurențial. Deci nu nu putem prevedea derogări de la articolul 111 și 112 pe baza acestei directive. Deci, și dacă am face acest lucru, vă spun că nu este o idee foarte bună. Acest lucru însă nu înseamnă, și sunt de acord aici cu doamna Fahrein, este foarte important ca aceste societăți să colaboreze respectând dreptul concurențial și asemenea acorduri uh, încheiate între societăți sunt uh, importante și dacă vom încerca să avem bune practici astfel încât se ajunge la izolarea unor uh, piețe sau stabilirea unor piețe, desigur, discutăm de alte lucruri. Deci, colaborarea este permisă respectându-se uh, dreptul concurențial. Ați uh, amintit uh, inițiative ale unor repertorii globale, însă uh, nu putem spune prin anumite amendamente că nu se aplică dreptul concurențial, sau cel puțin aceasta este o milă părere a Comisiei Europene. Um, radiodifuzorii. Știți foarte bine că noi am analizat uh, relația, îndeaproape relația între radiodifuzori și aceste societăți și considerăm că uh, în articolul 33 există un spațiu suficient de manevră. După cum am spus, utilizatorii anumiți, anumiți, uh, anumite tipuri de, de utilizatori vor putea să, vom putea să respectăm drepturile acestora pe baza uh, sistemului uh, actual pentru că uh, nu trebuie respectate standardele de calitate din, de la titlul 3. Însă nu ar trebui să extindem prea mult articolul 33. De ce titularii de drepturi um, ar fi dezavantajați din punctul de vedere al transparenței dacă licența este acordată unui uh, radiodifuzor care are aceeași activitate ca și iTunes, de exemplu. Deci nu credem că ar trebui să mergem în direcția propusă de aceste amendamente. Apoi, mai sunt câteva amendamente legate de articolul 5, care de altfel este unul foarte important. Amendamente care Uh, par să-și dorească să limiteze libertatea titularilor de drepturi. Și, din nou, nu ne dorim să avem un rezultat care să limiteze opțiunile titularilor de drepturi. Aceștia trebuie să se bucure de mai multe opțiuni, de o mai mare flexibilitate, ținând cont de uh, necesitățile și a societăților de gestionare colectivă a drepturilor de autor. Uh, mă gândesc la amendamentul 114-115 care sunt problematice pentru că limitează alegerile titularilor de drepturi. Și, domnule președinte, un ultim comentariu legat de actorii comerciali. Cred că trebuie să clarificăm ce înțelegem prin actori comerciali, pentru că există foarte multe tipuri de actori comerciali. De exemplu, uh, anumiți uh, agenți sunt actori comerciali. Există unele, unele societăți care ajută la organizarea unor concerte, de exemplu, și știu, domnule Manders, că cunoașteți această situație și acești agenți controlează nu doar pe cel care ține concertul, dar ajută uh, titularii de drept să își obțină drepturile banii de la societățile respective. Deci, din nou, nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile prea mult. Și nu toți uh, actorii comerciali care oferă un uh, serviciu fără a avea o poziție de monopol, fără de a avea pretenții că oferă servicii exclusive. Deci, să-i uh, punem pe toți sub aceeași uh, umbrelă, cred că trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a, de a veni cu asemenea propuneri. Deci, nu trebuie să aplicăm aceleași reguli uh, tuturor actorilor de pe această piață. These are some concerns. Uh, I mai avem câteva preocupări. Din nou am dorit să reiterăm mulțumirile noastre pentru munca excelentă și pentru obiectivele deosebite ale acestei comisii. Comisia, ca întotdeauna, stă la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta în detaliu oricare dintre aceste uh, aspecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru treaba excelentă. Domn președinte, mulțumim foarte mult pentru acest răspuns foarte cuprinzător. Domnule Mandas, mai aveți ceva de adăugat, după care discutăm calendarul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorul din urmă, domnul președinte, să știți că luați din timpul uh, pe care aveți la dispoziție pentru următorul raport. Știu, dar o fi succint spre domnul Manes. Am reflectat la câteva posibilități. Aș dori să mă refer la gheșeul unic, uh, în care presupune o cooperare fără implicarea uh, nivelului guvernamental național, ceea ce este o uh, idee bună. Cred că aici așa am putea, am putea găsi aici uh, în felul acesta o soluție. Uh, Cristian, a fost o prezentare foarte uh, interesantă. Emma sau Malcolm, mă rog. Aș dori să clarific doar uh, de ce am eliminat uh, societățile de colectare mai mici. Și anume, există aici un anume risc. Dacă exceptăm uh, societățile mici, atunci uh, există posibilitatea ca societățile mari uh, să se rupă în societăți mai mici, astfel încât pot ocoli legislația. Iar eu, ca avocat, spun că ar trebui să subliniem clar cum stau lucrurile, dar să fim și corecți. De aceea am uh, eliminat acest aspect. Apoi, uh, ideea creării unui fond. Mă opun acestei idei pentru că reprezintă un stimulant pentru păstrarea banilor. Haideți să vedem cine păstrează banii, cine controlează, cum vor fi cheltuiți. Uh, de asta avem nevoie de aceste organizații. Și de aceea spun că mă opun creării unui fond pentru păstrarea banilor. Uh, Poate că ar trebui să găsim uh, un obiectiv pentru care să îi cheltuim. Apoi nivelul democratic al uh, organizațiilor. Sabine și ceilalți colegi uh, au aprobat această idee, dar pe de altă parte Vorbim despre o schemă voluntară în care, ca și autor, poți să te alături uh, organizației tale de uh, colectare. Dacă nu-ți place însă modul în care se poartă această organizație, poți să alegi o alta. Eu cred că această manieră ar putea fi posibil, de acțiune ar putea fi posibilă prin această propunere. Adică autorul va avea întotdeauna această opțiune pentru respectiva uh, organizație colectivă care uh, să le protejeze drepturile sau care să uh, strângă banii de pe urma acestor drepturi. De aceea cred că uh, aceste organizații ar trebui să faciliteze viața uh, creatorilor, nu să-i controleze. Sunt deschis, deci, la compromisuri și vreau să invit pe raportorii din uh, umbră să vină la o întâlnire miercuri, dacă e posibil, pentru o oră, o oră și jumătate, pentru a vedea dacă putem ajunge la compromisuri uh, pe marginea acestor amendamente, care sunt foarte multe la număr. Dacă asta vă convine, atunci uh, vă voi transmite o invitație um, cu momentul exact la care am putea să ne întâlnim. Da? Pentru că vreau să cooperăm. Și până la urmă aș dori o propunere bună care să poată să fie susținută de toată lumea, chiar agreată de comisie. Mulțumesc! Domnul președinte, presupunem că această activitate va fi încurnată de succes. Putem spune că pe 17 iunie vom avea ocazia să analizăm amendamentele, vom vota pe 18 uh, iunie, pentru că după aceea urmează plenara din iulie, unde uh, vom analiza acest raport. Deci aveți timp uh, până pe la jumătatea lui iunie pentru a obține compromisuri elegante. Mulțumim uh, foarte mult tuturor raportorilor din umbră și reprezentantei comisiei. Trecem acum la cel de-al doilea proiect de raport al domnului Manders. Se pare că îl ținem foarte ocupat. Aceasta este o propunere de raport uh, legislativ. Noi suntem comisia responsabilă pe fond. Ascultați, domnule raportor? Domnule Mandas, am nevoie să fiți atent la mine. Deci compromisurile trebuie să le faceți mai târziu, nu acum. Sunteți raportor și pentru următorul subiect. De aceea, domnul Mandas, vă mulțumesc. Am găsit deja un compromis. Domnul președinte, încă nu v-am dat cuvântul, pentru că doream să salut uh, prezența domnului Guha în sală Vă mulțumesc foarte mult. Dânsul reprezintă Digimart. E interesant că vă ocupați de acest uh, domeniu. În este vorba despre simplificarea transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru în interiorul pieței unice. Colegii probabil își amintesc că mm, este una dintre preocupările majore și frustrările majore ale cetățenilor legători cu piața unică, pe care le-am identificat în documentul pe care l-am solicitat uh, domnului Barnier anul trecut. Uh, atunci când am discutat uh, în cadrul primului forum uh, despre piața unică. Există intenții serioase de a rezolva aceste probleme și acum noi trebuie să ne dăm aviz în legătură cu aceste, uh, acest subiect. Asta înseamnă că trebuie să ne asigurăm că statele membre adoptă anumite planuri și le și respectă. Vom vedea cum propune domnul Manders să procedăm. Prin urmare, dânsul este rugat să-și prezinte raportul. Apoi vor lua cuvântul ceilalți uh, raportori din umbră. Domnul Caras este aici, domnul Steiler, domnul Rulă și eu personal. Domnul Hendel nu este. Se pare că aveți o echipă puternică de raportori uh, din umbră. Deci, din nou, Toan, îți dau cuvântul. Mulțumesc. Cât de importantă poate să fie o joi după amiază? Da, deja mi-am redactat uh, raportul. Luând în considerare câteva aspecte importante. De exemplu, după părerea mea, este important uh, ca un vehicul să fie înmatriculat acolo unde este folosit. E important să aranjăm ca lucrurile să se petreacă astfel, pentru că este bine din motive care țin de control uh, și din motive de altă natură, care probabil țin de fiscalitate sau domenii asemănătoare. Ce se întâmplă? Întreabă domnul raportor. E presa sau un telefon orfan? Cred că e în direct ședința noastră, nu? Pe internet. Da, de aceea se aprinde microfonul ca să știți când sunteți în direct. principalul obiectiv care nu poate fi atins imediat este că, până la urmă, cu tehnicile modernice, moderne pe care le avem, putem crea uh, o posibilitate de reînmatriculare în alte state membre, dar pentru asta avem nevoie de o bază de date. Știm că deocamdată acest subiect este imposibil, nu vrem să schimbăm toate bazele de date naționale, însă dorim să le conectăm. Să existe un sistem care, care presupune această conectare. putem avea uh, o bază de date europeană, care înseamnă, de fapt, o acumulare a bazelor de date naționale. Dacă reușim uh, să facem asta, atunci putem, uh, sigur, uh, când un vehicul poate fi refuzat la matriculare într-un anume stat și care sunt motivele pentru ca așa ceva să se întâmple. Au existat anumite solicitări din partea companiilor de transport care își doresc pentru că au filiale în mai multe state membre, o privire de ansamblu asupra situației. Și din acest motiv am propus uh, nu codurile naționale, pentru că acestea funcționează după legislația națională care, pe care nu dorim să o schimbăm, pentru că noi dorim să schimbăm doar uh, uh posibilitatea de a uh, alege culorile naționale, de exemplu galben și negru în Germania, uh, roșu și albastru în Belgia și așa mai departe, ci și practic uh, această alegere voluntară a deținătorului prin care să se aleagă culorile naționale sau uh, culorile europene. Aș dori să spun că mie mi-ar plăcea să pot să fiu înmatriculat uh, în uh, Olanda, dar să demonstrez uh, prin însemnele folosite că sunt și european. A existat o audiere cu Asociația Deținătorilor de Autovehicule din Germania, care ne-au spus cât de multe probleme au. Prin urmare, vreau să spun uh, că trebuie să existe un uh, număr de înmatriculare colorat temporar, care prin codul său coloristic să sublinieze faptul că este un număr temporar, astfel să fie recunoscut de autorități ca atare. La această audiere am înțeles că ar trebui să luăm anumite măsuri împotriva fraudei. Cum am putea face asta? Ei bine, folosindu-ne de aceste camere inteligente pe care le-am uh, văzut. Știm că asta se poate face, dar uh, de asemenea prin a introduce anumite chipuri în numerele de înmatriculare, în plăcuțele de înmatriculare ale uh, mașinilor. Așadar, dacă cumperi uh, o astfel de placă de matriculare, o iei cu chip cu tot. Se primește și un abțibild care se lipește undeva pe mașină, astfel încât să existe o legătură pe, uh, între mașină și uh, plăcuța pe care o uh, are. Așa putem preveni frauda. Putem identifica imediat uh, o uh, mașină dacă este furată sau nu. Sistemul este folosit de Statele Unite la granița cu Canada și e destul de ușor uh, de uh, folosit și nici măcar nu este scump, uneori costă pentru o mașină mai puțin de un euro. Cred că este necesar, domnule președinte, să existe o recunoaștere um, reciprocă a calității de rulare a acestor uh, mașini, adică mm, să nu trebuiască neapărat să-ți testezi mașina dacă, să spunem, ai cumpărat-o în Germania și a fost testată uh, acolo și este în regulă pentru uh, un an, dacă o duci într-un alt uh, stat membru astăzi, trebuie să o retestezi. Asta este o povară administrativă. Eu nu vreau să introduc un test armonizat pentru capacitatea de rulare a mașinilor, însă trebuie să existe recunoaștere reciprocă a acestor teste peste tot în Europa. Chiar dacă, să zicem, pleci în Spania pentru trei luni, pentru a supraviețui iernii, Dacă mașina, mașina trebuie să treacă prin uh, acest control în Spania, atunci uh, apelezi la uh, o firmă de acolo, dar apoi, într-o bază de date comune, se introduce faptul că mașina a fost testată. Prin urmare, oriunde în altă parte se poate vedea că mașina a fost supusă unui test. Aceasta este imaginea de ansamblu. Evident, eu știu deja calendarul, însă aș dori să văd ce au de spus colegii, colegii raportori din umbră, uh, în legătură cu propunerea mea, ce păreau ei despre ea, cum am putea o îmbunătăți. Știu că domnul Caras s-a întrebat ce facem uh, cu plăcuțe de înmatriculare pentru mașini folosite în scop uh, profesional. Uh, vom vedea ce păreau colegii în legătură cu acest subiect. Mulțumesc. Da. Haideți să vedem ce au colegii de zis, așadar, dar să știți că acest ultim aspect este inclus în propunerea comisiei. Domnul Caraz, doamna Ștaler, doamna Rule și apoi eu însumi. Domnule președinte, în primul rând doresc să-i mulțumesc domnului raportor Manders pentru munca excelentă pe marginea acestui dosar. Cu acest raport, de facto, ne ocupăm de un lucru foarte important pentru cetățeni, pentru consumatorii europeni. O problemă care face parte din cele mai importante 20 probleme uh, ale consumatorilor europeni. Trebuie să îndepărtăm aceste obstacole pentru piața internă. Acest lucru ține seama de interesele consumatorilor și înseamnă și de fapt și o simplificare. Nu doresc să mă refer la toate punctele este uh, important să se uh, motiveze uh, refuzul înscrierii unui uh, vehicol, apoi un autoturism trebuie să fie înregistrat acolo unde este folosit și dacă există un, uh, o, o bază de dată sigură și există această legătură cu Eucaris, este foarte bine. Apoi trebuie să vedem să să încercăm să acoperim toate lacunele existente, trebuie să combatem uh, evaziunea fiscală și, din punctul meu de vedere, trebuie să atragem atenția și asupra sancțiunilor impuse dacă un autovehicul nu este anunțat la timp. Și apoi perioada de timp de șase luni uh, prevăzută în acest moment pentru a schimba matricularea unui uh, vehicul unii argumentează că avem nevoie de o perioadă mai scurtă, alții de o perioadă mai lungă și apoi trebuie să clarificăm ce se întâmplă cu autoturismul uh, în uh, perioada respectivă, astfel încât autoturismul respectiv să nu, să nu poată circula dacă nu au fost făcute testele necesare pentru ca autoturismul să ruleze pe drumurile respective. Mie mi se pare că acest raport este un foarte bun punct de plecare și doresc să mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o până acum. Mrs. Tyler. Doamna Mulțumesc, mulțumesc uh, domnului raportor și celorlalți raportori din umbră. Salut propunerea comisiei uh, și cred că este important să avem un sistem armonizat la nivel european pentru înmatricularea vehiculelor. Asta va ajuta deschiderea pieței unice și va combate infracționalitatea transfrontalieră. Uh, cred că mm, din argumentele domnului raportor îmi dau seama că există loc de compromisuri Că despre formalitățile de înmatriculare a vehiculelor, articolul 4, despre care s-a vorbit mai devreme, noi uh, Vrem să evităm problemele din trecut și am avut și noi niște cazuri în uh, Scoția, dar poate că ar trebui să spunem acolo că ar trebui să facă o înregistrare imediată a unui uh, vehicul care este mutat într-un alt uh, stat membru. De acest lucru va asigura siguranța pe drumuri și, de asemenea, va preveni uh, pierderi legate din neaplicarea accizelor. Și uh, cred că acest lucru va descuraja evaziunea fiscală. Apoi, în ceea ce privește datele care trebuie colectate cu, privește, cu privire la uh, automobile, mi se pare că acestea sunt excesive, mai ales că scopul directivei este acela de simplificare a procedurilor pentru cetățenii noștri. Mai mult, mai multe state membre, inclusiv uh, Regatul Unit, uh, solicită o asigurare ca o condiție preliminară pentru înmatricularea vehiculelor. Acest lucru nu apare în acest moment în legislație și ar putea să aibă un impact asupra um, eforturile noastre de a combate condusul fără asigurare în Uniunea Europeană. Noi trebuie să asigurăm standarde de Uh, siguranță foarte ridicate pentru arterele noastre rutiere. După cum știți, noi preferăm sistemul de uh, matriculare național și, uh, de fapt, um, cred că și alegătorii mei s-au exprimat în acest sens. Aș sprijini însă acel sistem de um, tagging, de punere de chipuri, astfel încât să se facă asociere între vehicule și plăcuțele de înmatriculare și, într-adevăr, tehnologia a evoluat, ați menționat acest lucru și apoi sprijin o interoperabilitate mai mare și, de asemenea, sprijin um, utilizarea sistemului EUCARIS pentru cooperarea și schimbul de informații Cred că acest lucru ar îmbunătăți siguranța pe drumurile noastre și aici cu siguranță pot să fiu de acord. Vă mulțumesc așadar foarte mult, domnule raportor, pentru activitatea noastră pe marginea acestui dosar și aștept cu nerăbdare să discutăm pentru a ajunge la compromisuri. Mulțumesc, doamna Aber ich eh, möchte mich ausdrücklich beim Berichterstatter voi încerca să fiu cât mai succintă și doresc să mulțumesc raportorului care a abordat toate aspectele relevante de exemplu, asigurarea auto obligatorie, care, de exemplu, lipsea cu totul din propunerea comisiei, a fost reintrodusă de domnul Manders. Dumnealui a ținut seama și de uh, zonele de mediu. Uh, pe mine mă inter- pe mine mă interesează care este poziția Comisiei vis-a-vis -vis de această legătură făcută cu Eucaris. Mie mi se pare că este o idee foarte bună, dar eventual și Comisia ne va spune exact care este poziția sa. În rest, consider că, în general, acest raport este foarte reușit și aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare. <laughs> well, thank you very much. Well, Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Referitor la plăcuțe de matriculare uh, și la ce ne povestea domnul Manders, uh, cred că răspunsul meu a fost unul foarte colorat, dacă îmi permiteți. Dar o observație mai generală. Este foarte important să ajungem la progrese pe marginea acestui dosar, pentru că este vorba de niște restricții frustrante și nenecesare aplicate cetățenilor, dar trebuie să fim și prevăzători, uh, mai ales în legătură cu unele dintre sugestiile domnului Manders, pentru că dacă facem uh, progrese foarte rapide, e bine, acestea trebuie să fie în conformitate cu capacitățile pe care, de care dispun statele membre. Uh, cu alte cuvinte, mi se pare că aceste măsuri reprezintă un precursor pentru un uh, sistem uh, online uh, fără suport de hârtie la nivel european. E contraproductiv să facem acest lucru prea repede. Dar în ceea ce privește unele dintre aspecte, cum ar fi cerințele legate de plăcuțe de matriculare, e bine, acestea sunt interesante pentru că um, cu siguranță raportorul nostru a adus o contribuție plină de imaginație la acest uh, raport. Dar cred că ar trebui să ne limităm la mm, uh, chestiunile de bază esențiale uh, necesare pe baza ceea ce există, pentru că după ce introducem primele dispoziții, după aceea vom crea um, ocazii de noi dezvoltări de cooperare. Vreau să spun că nu cred că formatele standard pentru date sunt uh, acum, nu, nu sunt acum necesare, nu trebuie să introducem unele noi. Cele care există în acest uh, prezent sunt perfect funcționale, au fost așa de multă vreme și uh, în ceea ce privește transferul vehiculelor, nu ne trebuie acest caracter comun al cadrelor de colectare de date, trebuie doar să colaborăm unii cu alții și deja există o bază de date pentru vehicule și, vehicule și Ați um, uh, organizat o audiere foarte pertinentă pe acest subiect, tocmai pentru că au fost foarte multe observații care au fost uh, prezentate acolo. Și cred că progrese se pot face pe baza schimbului de date existente și trebuie să fim și un pic realiști. Vrem să ajungem la progrese rapide, așa că haideți să pornim de la ce avem deja și apoi să motivăm statele membre să le implicăm, să înceapă să acționeze în acest moment, pentru că dacă începe această activitate, după aceea se va crea o motivație pentru alte activități. Și apoi o altă uh, chestiune care ar trebui să fie făcută simultan ar fi legată de testarea um, sistemelor de testarea autovehicule. Noi uh, am venit cu astfel de propuneri, a venit la sugestia um, DG Transport și cred că e nevoie de acest uh, aspect de recunoaștere reciprocă, pentru că altfel se va crea un fel de frustrare în rândul cetățenilor. Deci aceste aspecte trebuie să fie parte din întregul sistem, nu trebuie să fie care, de fiecare testat uh, vehiculul. Există cerințe, niște condiții uh, unele noi sunt acum uh, conținute în propunerea din partea de DG Transport și acestea trebuie să fie aliniate. Apoi mai era o cerință legată de înregistrarea kilometrilor, numărul de kilometri la bord și, de fapt, acest lucru se poate face printr-o simplă verificare um, în uh, certificatul de înmatriculare uh, și se compară cu uh, numărul de kilometri afișat atunci când se uh, transferă um, vehiculul. Sunt uh, verificări destul de simple pe care le putem face Așadar, aș spune că aș da o aprobare calificată propunerii domnului Manders, pentru că aș uh, fi tentat să ne asigurăm să le dăm uh, statelor membre foarte puține lucruri uh, pe care să le comenteze, față de care să obiecteze astfel încât să se apuce de treabă. Cam ca asta ar fi sarcina dumneavoastră, domnul raportor, să obțineți acest rezultat rapid. Nu cred că ne trebuie uh, prea multe compromisuri pe marginea propunerii Comisiei pentru a ajunge la acest rezultat, dar trebuie să venim cu niște um, să ne limităm în ceea ce privește noile cerințe așa inovatoare, pentru că s-ar putea să se um, facă o, o divagare de la obiectivele finale. O să trecem și la raportul dumneavoastră, doamnă Gal, în curând. Dar vreați să luați cuvântul înainte? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă împărtășesc câteva informații referitoare la propunerea mea de raport, a proiectului de raport. Nu, dar stați un pic, domnule președinte spune. Nu am ajuns încă, vreau doar să vă salut, să vă urez bun venit în sală. Uh. Vreau să rog pe domnul Gohem de la DG Enterprise să ia cuvântul ca să răspundă și după aceea voi reveni la domnul Manders. Thank you, Mr. Chair, and thank you, Mr. Manders, for the report. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Manders, pentru acest raport. Comisia salută acest raport. Susținem orice îmbunătățire în proiectul din partea Comisiei care are ca scop o îmbunătățire a securității, a siguranței rutiere și a prevenirii infracțiunilor. S-a spus deja că propunerea prevede simplificarea, de fapt, a modului de viață al europenilor în general și de aceea suntem bucuroși că dumneavoastră susțineți propunerea Comisiei în acest sens pentru a putea atinge acest obiectiv. Regula pe care a stabilit această propunere este ca statele membre să ceară o reînregistrare a autovehiculelor numai dacă um, exist, dacă reședința proprietarului este pe teritoriul statului respectiv, acesta, acest principiu s-a păstrat în propunerea de simplificare. Există câteva modificări la articolul 3 cu care suntem de acord, dar uh, în totalitate suntem bucuroși că acest principiu este în continuare menținut în propunere și este și susținut de către Comisie. Mai sunt alte câteva puncte care ar fi importante pentru a ține cont de o coerență mai bună. De exemplu, definiția certificatului de înregistrare, matriculare, care uh, atinge un alt instrument legislativ al Uniunii, adică directiva 9 pe 37, deci dacă, ar fi bine dacă s-ar face modificări la acest uh, concept uh, cu privire la matriculare, să se introducă și în același timp și în uh, directiva respectivă. Pentru că aici vorbim de o propunere separată și preferăm să păstrăm în acest document definiția așa cum este ea în propunere. Mai sunt și câteva aspecte legate de taxe noi susținem, după cum am spus, orice care îmbunătățește prevenirea infracțiunilor și folosirea frauduloasă a vehiculelor sau a plăcuțelor de matriculare. Este poate posibil să înregistrăm și pen, să introducem această clauză și pentru uh, vehiculele second-hand, dar mai degrabă ar trebui să ne gândim la propunerea de a introduce o astfel de clauză pentru toate autovehiculele care sunt înregistrate și nu numai pentru cele care uh, se înregistrează noi și să ne uh, limităm deci la reînregistrare și nu la cele de care se înregistrează pentru prima dată. În ceea ce privește asigurările, suntem bucuroși să vedem uh, unde vor ajunge discuțiile. După cum uh, vedem din aviz, există o cerință ca tare pentru uh, vehiculele deja înregistrate în uh, statele membre. Cred că această practică ar putea fi folosită foarte bine. Salut din partea Comisiei, așadar, salutăm discuțiile care vor mai avea loc pe acest dosar și ne bucurăm să vedem cum vor evolua lucrurile în, acest, uh, în această comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Manders, vă rog. Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult pentru susținere. Mulțumesc pentru uh, susținerea în foarte multe puncte, de fapt. Ceea ce vreau să spun uh, eu este că, în legătură cu asigurările, avem anexa 1, avem o bază de date importantă și ceea ce aș vrea eu să introduc în acest punct este ceea ce se numește formatul comun de înregistrări sau matriculări, care să poată să fie ușor uh, detectabil în toată Europa, adică un pașaport uh, care se poate identifica foarte ușor. Definiția proprietarului, apoi n-am nicio problemă cu aceasta, dar am ascultat audierea din iunie, companiile de leasing sau, companii, sau proprietarul care este cu adevărat uh, cel care este de fapt numit în acest document. În 99 pe 77 nu e foarte clar, aș fi vrut să îmbunătățesc de aceea textul legislativ în această problemă. Apoi, acesta este un regulament pentru reînregistrare, deci mă bucur că sunteți de acord cu acest aspect. Însă la reînregistrare nu pot să cer uh, să se aplice taxe pentru toate mașinile și toate înregistrările. Mă bucur dacă dumneavoastră puteți prelua ceea ce facem aici și uh, introduce în altă directivă sau un alt regulament, pentru că mă bucur că, am pute- că putem să folosim toate tehnicile disponibile pentru a um, ușura viața tuturor. În ceea ce privește plăcuțele de matriculare, eu nu pot să cer uh, plăcute de matriculare armonizate în Uniunea Europeană, pentru că mm, fiecare țară are deja o specificitate a sa, dar, de exemplu, culoarea poate deja să fie aleasă de către mm, proprietarii vehiculelor momentan. Uh, termenul de amendamente este 6 iunie și aș vrea să invit colegii să trimită un număr minim de amendamente măcar, pentru că e foarte bine pentru noi, iar apoi se vor examina amendamentele pe 27 iunie și vom vedea dacă putem găsi compromisuri uh, în uh, iulie și vom vota pe 19 iulie la Comisia IMCO. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Vreau să clarific un lucru și poate comisia ne poate ajuta pentru că ați vorbit despre format. După părerea mea, există deja un format comun de, uh, pentru documentele de înregistrare, de înmatriculare, dacă nu mă înșel. Dar nu este folosit, spune vorbitorul uh, din sală fără microfon. Dar există, nu acest format comun al uh, documentelor, spune președintele domnul uh, Manders. Da, în multe state membre deja există asigurări obligatorii, un format uh, standard pentru înmatricularea vehiculelor, dar, din câte știu eu, nu se aplică la toate statele membre, la fel uh, ca și alte domenii ca și la Eucaris, unele state membre îl folosesc și altele nu și de aceea este bine să îmbunătățim situația în acest context. Într-adevăr, spune Comisia, certificatul de matriculare este reglementat de Directiva 37 și uh, include elemente obligatorii și elemente neobligatorii pentru statele membre. Deci e la latitudinea statelor membre să văd dacă folosesc toate specificațiile din acesta sau nu. Dar unele elemente trebuie să apară obligatoriu pe certificatul de matriculare. Am înțeles. Bun, atunci ceea ce doriți dumneavoastră este să, de fapt, să extindeți acele elemente obligatorii, nu? În propunerea noastră, noi încercăm să vedem ce se întâmplă în directivă la, în cealaltă directivă. Dacă există schimbări la directivă la 99-37, vom prelua aceste modificări și noi, bineînțeles, pentru a le replica. De atunci rămânem în contact și discutăm despre aceasta. Eu n-am nicio problemă dacă există deja, dar uh, fiind dat că unele elemente sunt obligatorii și altele sunt pe bază voluntară, vedeți că există, bineînțeles, diferențe de la un stat uh, la altul. Și ADAC-ul mi-a spus să introduc această clauză și de aceea vă expun. Președintele, cred că ar trebui să încercăm să găsim uh, un numitor comun și să vedem cum putem să-l aplicăm pe acesta cât mai repede. Mulțumesc! A fost o discuție foarte vie pe o temă foarte importantă pentru joi după amiază, iar acum vom trece la ultimul punct despre bugetul general al Uniunii. Doamna Gal Pelci este raportoare și cred că dorește să vorbească cât se poate de repede. Eu voi uh, prelua rolul de raportor din umbră în acest context. Poate poți să ne spui, Ildico, care este situația în momentul de față. Avem interpretare maghiară, dacă, care cred eu tocmai este activă acum, s-a activat, deci mulțumesc. Köszönöm, uh, hogy bemutathatom önöknek a... Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o pentru a vă prezenta proiectele pilot și măsurile pregătitoare pentru bugetul pentru anul 2014. Tisztelt elnök úr újra, és tisztelt képviselőtársaim! Domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori să vă prezint proiectele pilot și măsurile pregătitoare legate de bugetul pentru anul 2014. Este vorba de proiectele pilot și măsurile pregătitoare pentru anul 2014. No. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, însă se pare că avem nevoie de câteva minute pentru ca interpretarea să fie auzită și pe internet. Deci poate mai aveți răbdare câteva minute astfel încât și audiența de pe internet să ne poată urmări.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 vorbiți cu echipa dumneavoastră pentru că nici domnul Weidenholzer, de exemplu, nu primise noul, uh, noua ordine de zi. Right, okay. Um, is it in English? Or? No, no, in English it's two. It's, it's okay, no all right. For you. Okay. No for you. So Hungarian is on channel 14. Da, deci limba maghiară este pe canalul 14 și suntem pregătiți să începem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această temă este una foarte importantă. Este păcat că prezența este atât de redusă, probabil este foarte târziu. Există în continuare câteva puncte deschise legate de această temă, dar mă bucur că vă pot spune câteva elemente legate de propunerea mea pentru proiectul 2014. Este vorba de acțiunile pregătitoare și de un proiect pilot. Propunerile mele vi le-am uh, trimis deja. Um, le-am trimis doamnei Rule. și cred că ați primit uh, un document cu propunerile mele. În primul rând este vorba de forul pentru piața internă. Pentru acest lucru există o acțiune pregătitoare. Este un uh, un lucru ușor pentru că poziția noastră este una unitară. Cunoaștem cu toții acest for organizat în fiecare an de către Comisia și Consiliu, un foru dedicat pieței unice care trebuie finanțat în mod permanent. În acest for doresc să subliniez cât de important este el pentru ca consumatorii, întreprinderile, organizațiile pentru consumatori și reprezentanții instituțiilor europene să se poată întâlni și să își uh, asume obligațiile legate de punerea în aplicare a actelor legislative pentru piața unică. Ca și în anul 2013, este vorba de o sumă de 1.200.000 de euro. De ce trebuie să finanțăm în mod continuu acest forum? Știm că piața unică are deja 20 de ani, însă ea acoperă 500 de milioane de consumatori. În plus, este foarte importantă pentru că nu a fost, nu i-a fost uh, utilizat la maxim potențialul. Doamna Bastos a redactat un uh, raport în care a descris în care se referă la faptul că întreprinderile și consumatorii consideră importante obstacolele legate de recunoașterea uh, reciprocă, când este vorba de posibilități inovatoare de ocuparea locurilor de muncă, când există probleme legate de ocuparea locurilor de muncă în general, sau de organizarea unor uh, licitații externe. Aceste probleme sunt explicate prin uh, lipsa de informații și prin faptul că actele legislative nu sunt uh, respectate. Uneori uh, lipsește, lipsește și cadrul în totalitate. Forul pieței unice este important pentru că în cadrul său cetățenii, întreprinderile și autoritățile locale pot comunica în mod direct și pot avea, pot avea loc un uh, schimb de opinii care inform, uh, influențează și piața internă. Uh, este foarte important să putem uh, urmări la cel mai înalt nivel politic care sunt măsurile luate. Acest, uh, acest proces de monitorizare trebuie întreprins în continuu și de comisie și uh, trebuie să țină seama de aceste lucruri în, în rapoartele de progres ale Consiliului, de exemplu. Desigur, nu întotdeauna întreprinderile mici și mijlocii au suficiente informații referitoare la drepturile de care se bucură. Și această, această deficiență de informare poate fi depășită în uh, cadrul întâlnirilor din acest for. Acum trec la a doua propunere uh, serviciul mobil Yet. Este vorba de Your Europe Travel, o platformă pe care o cunoaștem cu toții. Propunerea mea este următoarea. În cadrul unui uh, proiect pilot ar trebui să demarăm o asemenea aplicație mobilă, Europa pentru dumneavoastră. Este vorba de o platformă prin care putem ajuta cetățenii să depășească greutățile cu care se, se confruntă. De des, deseori când merg în uh, străinătate, au dificultăți de a cumpăra un produs sau pur și simplu de a face concediu acolo. Și există foarte multe informații interesante pentru toți cei care merg în străinătate. Desigur, există și state membre în care au fost uh, întreprinse deja foarte, uh, întreprins foarte mulți pași în acest sens, însă uneori se întâmplă că nu, că nu se respectă drepturile respective. Dreptul mare este important să, ne, să abordăm această temă. Există un studiu care arată că numărul folositorilor de telefoane mobile s-a dublat. Desigur, este ușor să înțelegem cu toții că tot mai multe persoane folosesc telefoane mobile inteligente și sunt foarte multe persoane care zboară și care pot profita de această aplicație online. Deseori sunt anulate unele zboruri și informația respectivă nu este primită de toată lumea. Știți foarte bine că există niște drepturi pentru pasageri, însă nu toată lumea știe cum uh, își poate, cum poate obține cum, cum pot obține aceste drepturi. Prin această aplicație mobilă ar putea să afle mai multe informații despre toate aceste drepturi. Când vine vorba de cumpărăturile făcute, În cadrul, uh, desigur, există mai multe aspecte care nu s-au putut uh, regăsi în propunerea făcută de mine. Este vorba de finanțarea um, sistemului de rezolvare a litigiilor online. Poate vă aduceți aminte când, că am avut raportul doamnei Rule, care discutase tocmai aceste mecanisme de soluționare a litigilor online și alternative. Am avut și o propunere de directivă din partea Comisiei Europene și obiectivul fusese de a rezolva litigiile între consumatori și furnizorii de servicii în cazul uh, litigiilor transfrontaliere să fie simplificat. Termenul limită pentru introducerea acestor mecanisme alternative este 2015, însă experiența ne arată că ar trebui să recurgem la o testare uh, aprofundată, pentru că consumatorii trebuie să primească un mecanism care a fost deja testat, să fie sigur că acesta va funcționa. Și colegii noștri s-au consultat cu, s-au consultat cu direcția generală relevantă, care este de acord cu propunerea noastră, însă finanțarea acestui program ar trebui să aibă loc mai degrabă în cadrul programului pentru protecția consumatorilor. În ceea ce privește rezolvarea litigilor și conflictelor, este important ca toate căile de atac să poată fi uh, disponibile în toate limbile necesare, dar după cum vedem, nu vom avea probabil mijloacele financiare necesare pentru așa ceva. De aceea ar fi foarte important ca să încercăm să redirecționăm fondurile, cum ar fi, de exemplu, din facilitatea Connecting Europe, am putea să transferăm câteva fonduri, dar aceasta este o chestiune foarte sensibilă. Eu cred că ideal ar fi dacă am reușit să sporim cadrul financiar pentru programul pentru protecția consumatorilor. În uh, proiectul pe care îl voi înainta eu, voi uh, face această propunere. Sunt însă deschisă pentru alte propuneri, pentru că știu că este o chestiune extrem de sensibilă. Aștept uh, reacția colegilor pentru a vedea care este situația. În final, aș dori să mai raportez și despre situația actuală a bugetului. Ieri, nu am uh, avut vești despre proiectul comisiei. Eu nu știu care este linia bugetară care se aplică, nu știu uh, care este structura internă a bugetului care se aplică în acest dosar, însă până la 1 iulie ar fi bine să ne fie prezentat acest uh, structură, pentru că termenele sunt aceleași. În propunerile pe care, propunerile pe care le-am făcut, nu am putut decât să notez ceea ce am aflat și eu până acum. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vă prezenta situația și acum aștept, bineînțeles, reacțiile colegilor. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Am discutat problema bugetului pentru rezoluție ieri la reuniune, deci e bine dacă ai putea să vorbești despre aceasta astăzi. Știu că și DigiSanco se ocupă de acest proiect și a vorbit și despre posibilitatea de susținere de la alte fonduri. Din câte înțeleg eu, bugetul nu este însă foarte flexibil în acest sens. Noi nu prea putem să facem uh, recomandări în această privință oricum. Doamna Rüle dorește să facă un comentariu. Da, foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc foarte mult raportoarei. Aveți o sarcină foarte dificilă pentru că negocierile nu s-au terminat încă și nu știți care este linia bugetară aferentă. Bănuiesc însă că sunteți și sub presiune de timp, mai ales având în vedere schimbările care trebuie făcute. Mulțumesc foarte mult pentru propuneri. Este foarte dificil pentru noi atâta timp cât nu cunoaștem linia bugetară, nici noi nu putem să dăm undă verde, deci va trebui să mai așteptăm și probabil să reacționăm destul de repede atunci când vom avea planurile. Vă mulțumesc foarte mult pentru pregătire oricum. If I can just make perhaps a comment on that. Da, permiteți-mi să fac doar un comentariu aici. Cred că ar fi foarte util dacă ne-ați putea înainta documentul noastră de poziție pe, pe care l-au cerut uh, coordonatorii pentru ca să știm ce se întâmplă cu oficiul uh, pentru protecția consumatorului. Ieri am susținut uh, liniile bugetare pentru proiectul pentru protecția consumatorilor și acesta a fost un proiect foarte mare, un proiect pilot, care cred eu că o să va fi foarte util. În ceea ce privește problemele pe care le-ați mai menționat, am o întrebare și anume, Comisia este pe cale să producă o renoire a directivei uh, pe uh, directivei călătoriilor uh, care va afecta și călătoriile de vacanță ale cetățenilor. Deci vreau să știu dacă există vreo interacțiune cu această legislație, dacă trebuie să angajăm fonduri pentru aceasta, dacă s-a ajuns deja la un acord sau nu. În ceea ce privește uh, implicațiile pentru această comisie în legătură cu platforma online și uh, celelalte priorități pe care le-ați exprimat, cred că veți putea obține susținerea tuturor membrilor. În ceea ce privește ideea dumneavoastră cu privire la călătorii, cred că este o idee bună, însă dacă bugetul va fi foarte strâns, nu știu dacă va putea să devină o prioritate ideea aceasta. Eu zic că aceste puncte vor trebui mai dezbătute la coordonator, eventual. Bine. Vreați să trageți niște concluzii? Și putem să discutăm și calendarul pe care îl avem acum pentru buget. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru contribuțiile colegilor. Probabil că această aplicație și forum Europe Travel a fost uh, inaugurat pentru și a fost stabilit pentru că există foarte multe probleme. Domnule președinte, Până nu putem primi un răspuns satisfăcător pe această temă, situația este următoarea. Această propunere nu poate să se bucure de susținerea necesară și deci va rămâne numai Single Market Forumul ca propunere și ca posibilitate pentru bugetul 2014. Vreau să vă rog să păstrăm această propunere până la momentul în care vom ști ce se întâmplă cu proiectul pilot. Iar uh, aici trebuie să facem referire și la um, călătoriile uh, package travel, însă până atunci când nu știm mai multe nu vom putea să acționăm. Avem destul timp, însă dacă pot să vă spun, cred că calendarul este următorul. Până la 10 iunie trebuie să fie dat proiectul la traducere și în comisie va vom discuta pe 8 sau 9 iulie această propunere, deci uh, mai avem uh, cam o lună pentru a putea prelucra documentul și după aceea putem să introducem și liniile bugetare. Iar pe 19 avem uh, termenul de depunere al amendamentelor, deci după părerea mea avem destul timp. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult pentru activitatea noastră pe marginea acestui uh, dosar și pentru că ați venit ca să discutăm acest ultim punct pe ordinea de zi. Mai dorește cineva să adauge ceva? Aș vrea să mai anunț eu că următoarea reuniune a acestei comisii va fi una specială care va avea loc marțea viitoare vom uh, avea audierea de confirmare pentru um, candidatul uh, croat uh, la um, comisia noastră și următoarea reuniune de plină va fi la 17 iunie, luni, de la 3 la 6 jumătate după amiaza și apoi a doua zi dimineața de la 9 dimineața și de la Trei după amiaza. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la reuniunea de astăzi.